Good afternoon, colleagues. Apologies for the late start. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la audierea noastră comună în legătură cu statul de drept în cadrul procesului de aderare. Țin să le urez bun venit membrilor Comisiei AFET și, bineînțeles, uh, membrilor Comisiei LIBE. Această audiere în legătură cu statul de drept, uh, țările în curs de aderare, este transmisă pe internet. Uh, intervențiile vor fi înregistrate și vor fi puse la dispoziția publicului pe site. Avem interpretare de, ase- de asemenea în toate limbile, cu excepția danezei, croatei și maltezei. Astăzi ne vom concentra asupra progreselor și și provocărilor cu care se confruntă țările candidate în ceea ce este statul de drept, așa numitele criterii de la Copenhaga. După cum știi, cu toții respectarea și promovarea valorilor din articolul 2 al tratatului, inclusiv statul de drept, sunt niște elemente esențiale pentru a solicita aderarea la UE. Obligațiile ce decurg conform criteriilor de la Copenhaga se aplică în continuare statelor membre și după aderarea la Uniunea Europeană. În practică s-a văzut că monitorizarea acestor criterii după aderare poate fi dificilă. Deci astăzi vom examina modul în care uh, pot fi uh, puse în aplicare toate um, considerentele ce țin de statul de drept în procesul de preaderare și cum anume putem să ne asigurăm că există o Uh, respectare constantă a acestora conform articolului 2. După cum știți, Comisia Libe a avut multe activități și inițiative în domeniul drepturilor fundamentale în uh, Uniunea Europeană. Acum, avem procedura articolului 7, atunci când un stat membru încalcă valorile UE. În ultimele luni și ani s-a declanșat acest articol. Uh, și există și un mecanism prevăzut în acest articol când are loc o încălcare gravă și persistentă a valorilor europene. Situația statului de drept a fost pe ordinea noastră de zi în timpul acestui mandat, mai ales în ceea ce privește procedurile de la articolul 7 inițiate în Polonia, împotriva Poloniei și Ungariei. În iunie 2018, Comisia Libe a hotărât să stabilească un grup de monitorizare pe statul de drept cu mandat general de a monitoriza situația cu privire la la combaterea corupției în Uniunea Europeană pentru a face față situațiilor specifice, mai ales în ceea ce Malta și Slovacia. O rezoluție bazată pe uh, propunerea noastră va fi prezentată la următoarea plenară. Dragi colegi, există îngrijorări crescând în legătură cu respectarea prevederilor de la articolul 2. Am adoptat două rezoluții în octombrie 2018 și una în 2000, una în octombrie 2016, în care cerăm pe înființarea unui mecanism permanent de protecție a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Comisia va emite o comunicare în legătură cu consolidarea cadrului statului de drept în următoarele zile. De aceea, invitația noastră de astăzi um, către înalții reprezentanți ai UE, Consiliul Europei, ai um, societății civile și a mediului academic este uh, practic, uh, într-un moment foarte oportun. Aștept discuțiile și punctele dumneavoastră de vedere și, după cum spuneam la început, uh, mă bucur să pot să cogăzduiesc această reuniune cu Comisia AFET. Vicepreședintele Comisiei AFET se află astăzi aici, ne va spune câteva cuvinte, deci îi dau cuvântul domnului Javier Cuzo, care ne va împărtăși câteva gânduri. Thank you. Gracias. I will speak in Spanish. Please use your headphones. Mă voi expri exprima în limba română. Bueno, también desde la Comisión de AFET me gustaría... Din partea Comisiei AFET aș vrea să vă urez bun venit la această audiere comună comisiilor AFET și LIBE. Reuniunea care va avea loc uh, are loc într-un moment tocmai potrivit. La două săptămâni de când Comisia FETA a trimis o delegație în țările din Balcanii Occidentali, una în Serbia și Kosovo și cealaltă în Albania și în fosta Republică Iugoslava Macedoniei de Nord. În țări candidate, Kosovo e o țară candidată potențială. Serbia și Montenegru sunt singurele țări candidate care participă la negocierile de aderare, în timp ce Albania și Firom așteaptă deschiderea negocierilor de aderare uh, anul acesta. Deși procesul de aderare prevede să abordăm în primul rând elementele fundamentale și mai ales o supraveghere de aproape a situației statului de drept, noi, uh, din păcate, am văzut că în acest domeniu s-au dat pași înapoi, mai ales chiar și la țările care erau pioniere, Serbia și Muntenegru. Situația statului de drept în țările din Balcanii Occidentali, din Turcia, e o sursă de mare îngrijorare. Și ne bucură faptul că avem niște invitați la nivel atât de înalt pentru a arunca mai multă lumină asupra situației și pentru a discuta despre ce poate fi făcut pentru a evita acești pași înapoi. Acum îi voi da cuvântul domnului uh, Moraes din nou. Mulțumesc, domnule Cuso primul grup de experți. Primul este domnul Cristian Danielson, care este director general la Degenier. De asemenea, avem plăcerea de a-l avea, avea printre noi pe domnul Gianni Buchicchio, președintele Comisiei de la Veneția de la Consiliul Europei, să îi vom da cuvântul întâi domnului Danielson pentru 10 minute. Aveți cuvântul, domnule Danielson. Mulțumesc, domnule copreședinte. Uh, Mulțumesc, domnilor vicepreședinți, stimați membri ai comisiilor parlamentare, domnilor și domnilor. E o plăcere să pot să vă vorbesc astăzi aici în legătură cu un subiect care uh, are o importanță atât de mare în relațiile noastre cu aceste țări care sunt în procesul de aderare. Până aplicarea statului de drept e un element esențial. În primul rând, vă voi explica de ce statul de drept este atât de important în cadrul acestui proces, după care voi uh, ilustra abordarea strategică pe care o avem cu privire la aceste țări. E clar că statul de drept e un element esențial uh, pentru că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. E un element clar consfințit în tratate și statele membre democratice de asemenea trebuie să respecte statul de drept. Articolul 49 din tratat spune că acel stat care vrea să solicite apartenența la Uniune trebuie să îndeplinească această condiție, să respecte, să promoveze valorile comune, printre care, bineînțeles, statul de drept. Și asta se oglindește foarte clar și în criteriile de la Copenhaga, care necesită prezența unor instituții stabile care să garanteze statul de drept, protecția minorităților libertățile fundamentale. Bineînțeles că cetățenii din Balcani eh, își doresc să trăiască în niște țări prospere, egalitare, cu un stat de drept puternic, unde corupția să fie mm, dezrădăcinată, cu o justiție care să funcționeze, să fie independentă. Uh, și uh, unde schimbările democratice să vină prin intermediul unor alegeri libere și democratice. Și haideți să fim cinstiți, s-au făcut progrese um, importante, atât în ceea ce vrește reformele, cât și în ceea ce vrește depășirea moștenirii îngrozitoare lăsate de război în această regiune. Însă, în același timp, niciunul din partenerii din regiune nu respectă uh, în totalitate aceste condiții. Din păcate, în unele cazuri există chiar o stagnare, chiar uh, s-au dat pași înapoi. Deci e nevoie în continuare de reforme majore pentru consolidarea democrației, pentru a avea niște reforme um, cuprinzătoare a statului de drept. Acum, ce instrumente are Comisia? Din 2012 am abordat, am avut o nouă abordare în negocierile de aderare. Asta pe baza învățămintelor trase la celelalte negocieri. Considerăm că un stat de drept consolidat e o condiție sine qua non. Avem niște termeni de referință clar, niște planuri de acțiune mm. detaliată, un foaie de drum pentru reforme, capitolele 43 și 44. Termen de referință intermediar și de încheiere a procesului care trebuie atinși. De asemenea, s-au introdus clauze de salvgardare. Dacă există întârzieri, de pildă, de implementare a planurilor de acțiune și dacă vrem să ne asigurăm că se menține un echilibru general al negocierilor, Comisia poate hotărâ să oprească negocierile la alte capitole și dacă e să se întâmple cei mai rău, cum ar fi niște încălcări persistente ale statului de drept, UE poate suspenda negocierile. De a doilea rând, învățăminte cheie din trecut. Ne-am dat seama cât de important e să începem cu ceea ce e elementar, fundamental. Și tocmai asta am făcut. Avem o astfel de primă abordare. Ce înseamnă asta? Ne concentrăm asupra elementelor de bază, inclusiv statul de drept. Și asta este practic um, elementul central din politica noastră de aderare. Ne gândim aici la reformarea administrației publice, la dezvoltarea economică, la competitivitate și acestea rămân priorități esențiale. În al treilea rând, UE e în continuare principal donator din regiune. Deci avem, practic, această pârghie financiară importantă și instrumentul de preaderare din 2014 a avut un buget de 11,5 miliarde. Din în 2013 s-a înființat și un alt uh, instrument cu 11,7 miliarde și pentru IPA 3 am propus un buget pentru perioada 2021-2027, o creștere de 13% care ar însemna ca bugetul să fie de 14,5 miliarde. Deci niște resurse mm, importante de care dispunem care sunt folosite mai ales pentru a face față elementelor esențiale, reforma justiției, administrației publice sau consolidarea parlamentelor și instituțiilor democratice, printre altele. Am folosit de asemenea sprijinul nostru pentru a sancționa lipsa de reforme și pentru a încuraja finanțarea societății civile prin reorientarea de fonduri în cazul în care nu se obțin rezultate. Și un exemplu e Turcia, unde s-au redus mult investițiile UE, însă s-a finanțat foarte mult uh, s-au finanțat eforturi de reformare a statului de drept. Din 2014, de asemenea, am aplicat o nouă metodologie ceea ce privește raportarea și măsurarea progreselor pentru a avea o modalitate mai comparabilă, mai ușor de comparat în rapoartele noastre anuale. Vrem să oferim o orientare mult mai precisă acestor țări. În raport să oferă astfel mult mai multă transparență, care e importantă din punct de vedere politic pentru țările respective. E mai ușor să discuți pe baza unor rapoarte ca acestea. De asemenea, se pot supraveghea mai bine reformele de către toate părțile implicate. Avem capitole 20, 30, 24 sau alte capitole ce țin de achi. Acolo oferim o orientare precisă în legătură cu care sunt așteptările noastre în legătură cu următorii pași de reformă. În februarie 2018, Comisia și-a luat un angajament concret în legătură cu viitorul european al acestei regiuni prin adoptarea strategiei pentru Balcanii de Vest. E un angajament puternic față de această regiune. Arătăm clar că poarta Uniunii Europene rămâne deschisă acestor țări și am spus foarte clar că aderarea europeană nu e totuși un cec în alb. E nevoie ca partenerii noștri să facă niște alegeri raționale, deci să treacă printr-un proces de reforme dur, dur să se concentreze pe asta guvernanța, statele, statul de drept, tot ce am spus, reformele economice, dar de asemenea reconcilierea, nu în ultimul rând, bineînțeles. Declarația de la Sofia a confirmat hotărârea statelor UE de a concentra, de a continua angajamentele de uh, extindere și de sprijinire a reformelor politice și economice. Acum, ce noutăți avem? Noutăți ce merită subliniate și ceea ce încercăm noi să punem în practică acum. Acum vrem mai degrabă să cooperăm mai mult în domeniul statului de drept. De pildă, agențiile europene, Eurojust, Europol și altele au un rol mult mai important acum. De asemenea, avem un set mai extins de instrumente de monitorizare în uh, domeniul reformei justiției. Banca Mondială mm, se, impl- se implică, Consiliul Europei colectează date de pildă și în ceea ce combaterea corupției avem o abordare asemănătoare, la fel și în cazul combaterii criminalității organizate. Deci vrem să avem niște procese de pildă monitorizate pe deplin. S-a sporit sprijinul față de media independentă, față de societatea civilă, avem aici Fondul European pentru Democrație ca instrument. Să închei pentru a vă da un exemplu în legătură cu implicarea noastră sporită în ceea ce privește statul de drept. În ceea ce privește investițiile de consolidare instituțională, acum trecem mai degrabă la asistența mm, directă pentru statul de drept, cu rezultate. De pildă, avem un proiect finanțat de Comisia Europeană și de Germania, implementat de un consorțiu germano-italian, care are ca scop consolidarea capacității um, grâncelor de a combate crima organizată. Și aici putem spune că a avut loc o operațiune majoră între forțele de poliție italiene și cele din Muntenegru. S-au uh, confiscat 22 de tone de hașiș care erau ascunse în niște camioane valoare de 200 de milioane de euro. Acest proces are niște condiții clare. Progresele depind de pașii făcuți de fiecare țară înspre îndeplinirea criteriilor și niciodată nu ne-am implicat mai mult în regiune ca în prezent. Și prin strategia pentru Balcanii de Vest și prin uh, concluziile de la Sofia, vrem acum să avem o foaie de parcurs mai integrată pentru reforme, Însă partenerii sunt cei care trebuie să-și respecte angajamentele luate și trebuie să-și dovedească seriozitatea în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit acestor angajamente. Vă mulțumim foarte mult! Acum îi vom da cuvântul președintelui Comisiei de la Veneția, domnului Gianni Buchichio. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule copreședinte. Doamnelor și domnilor, importanța statului de drept ca principal criteriu de referință în procesul de aderare nu mai poate fi pusă la îndoială. Uniunea Europeană este o comunitate de drept. Doar țările unde ne putem aștepta că dreptul comunitar se va aplica așa cum trebuie pot deveni membre ale Uniunii Europene. Comisia de la Veneția a pregătit o listă de control a statului de drept care stabilește într-un oarecare detaliu diversele elemente ale statului de drept. După părerea mea, această listă de control este o, un instrument important în ceea ce privește analiza statului, um, nivelului de stat de drept într-o anumită țară, făcând posibilă asigurarea unei evaluări uh, obiective, transparente și um, complete a situației. Lista de control arată că statul de drept nu este o chestiune limitată la sistemul judiciar. Este necesar totodată ca administrația să acționeze în numele legii și nu în mod arbitrar și să existe cerințe minime pentru procesul de aplicare a legii. Însă, în scurtul timp disponibil, mă voi uh, concentra pe independența și imparțialitatea sistemului judiciar ca element esențial al statului de drept. Această independență este importantă nu doar pentru instanțele obișnuite, ci cu atât mai mult pentru curțile constituționale. Curțile constituționale au jucat un rol important în stabilirea și apărarea statului de drept în unele state candidat. Politicienii sunt adesea tentați să atace aceste curți atunci când dau sentințe ce nu sunt uh, primite bine de cei aflați la putere. Chiar eu însumi a trebuit să apăr curțile constituționale din Georgia, Turcia sau alte state europene sau din afara Europei împotriva atacurilor guvernelor și președinților. În prezent, în Europa, ne confruntăm tot mai mult cu o tendință populistă, conform căreia câștigarea alegerilor dă majorității dreptul de a guverna fără nicio limită. Această mentalitate a câștigătorului care ia totul este periculoasă pentru statul de drept. Curțile constituționale sunt instituții care trebuie să găsească un echilibru între uh, conducerea majorității și protecția minorității, iar noi trebuie să le sprijinim în acest sens. În ceea ce privește instanțele obișnuite, Consiliul Europei și Uniunea Europeană uh, au făcut eforturi considerabile de la căderea zidului Berlinului încoace pentru consolidarea sistemului judiciar în Europa Centrală și de Est și în Turcia. Dar trebuie să recunoaștem că în mai multe țări rezultatele obținute au fost dezamăgitoare. Sistemul judiciar s-a dovedit a fi un sector deosebit de dificil de reformat. Cum putem explica că, la 30 de ani după sfârșitul comunismului, starea sistemului judiciar în unele țări postcomuniste încă mai lasă mult de dorit? În primul rând, Trebuie să recunoaștem faptul că acest lucru nu se datorează în primul rând uh, unor norme ne, uh, uh, rele sau lipsei normelor juridice. Toate noile democrații au consfințit prin Constituție principiile independenței judiciare și ale imparțialității. Există loc de mai bine la nivel constituțional și legislativ, iar noi, în cadrul Comisiei de la Veneția, lucrăm mult pentru a realiza aceste îmbunătățiri. Însă, în general, normele nu sunt mai rele decât în Europa Occidentală. Adevărata problemă nu vine din normele juridice, Cultura juridică a țării și mentalitatea celor care practică legea sunt mai importante decât normele oficiale. În anii 90, când au început reformele, probabil că am subestimat importanța mentalității sau am crezut că generațiile mai tinere de Uh, tehnicieni juridici vor uh, dezvolta imediat o mentalitate care să înțeleagă statul de drept. De asemenea, probabil că am subestimat reticența politicienilor de a accepta că instanțele independente pot să ia decizii contrare propriilor dorințe. Mai mult, sistemul judiciar face parte din statul democratic. Sistemul judiciar dă socoteală societății iar uh, această responsabilitate trebuie să se reflecte în uh, compoziția consiliilor judiciare, care trebuie să aibă un element judiciar uh, puternic, dar și suficient membri din afară, astfel încât aceste instrumente să nu devină un instrument în mâna puterii. Atunci când redactăm și evaluăm norme, avem nevoie de o abordare echilibrată, să punem accentul principal pe independență, însă fără să neglijăm capacitatea de răspundere. Um, poziția oficială a judecătorilor până la vârsta um, pensionării este probabil cea mai importantă garanție a independenței judiciare. În unele cazuri poate fi chiar necesar să acceptăm excepții la unele norme de bază, așa cum s-a întâmplat în Albania. După prezentarea mea veți auzi o intervenție despre Albania, unde corupția la nivel uh, la toate nivelurile a făcut uh, necesară această excepție. Comisia de la Veneția a acceptat această nevoie odată ce i s-au oferit garanții suficiente și fără evaluarea noastră pozitivă, instanțele albaneze probabil ar fi pus capăt acestui proces. Avem nevoie de o abordare foarte sofisticată în care să se reflecte echilibrul dintre independență și răspundere și dintre stand, respectarea standardelor internaționale și nevoia abordării normelor din perspectiva situației țării respective. Pentru a ne asigura că normele sunt puse în practică, trebuie să continuăm și să intensificăm sprijinul oferit de Consiliul Europei și de Uniunea Europeană pentru a dezvolta și mai mult capacitatea sistemului judiciar în țările candidate, astfel încât acestea să ia decizii care să corespundă standardelor internaționale. În sfârșit, nu uh, trebuie să uit despre ceilalți actori ai sistemului judiciar, în special procurorii și avocații procurorii pot fi un instrument represiv al guvernului, dar ei pot fi și singurii actori ce pot acționa împotriva abuzurilor celor de la putere, luptând împotriva corupției clasei politice. Avocații trebuie să poată aduce cazurile neplăcute în fața instanței, apărându-i pe cei care sunt uh, acuzați pe nedrept. Ei trebuie să fie siguri că apărarea persoanelor considerate dușmani ai statului nu îi face și pe ei asemenea dușmani, așa cum se întâmplă în Turcia. Pe scurt, situația statului de drept trebuie să fie un element cheie în decizia de a accepta sau nu un stat ca membru al uh, Uniunii. Însă acest lucru nu va fi niciodată o decizie ușoară, pentru că situațiile de acest gen sunt rare ori în alb și negru. Pe de o parte, Uniunea Europeană trebuie să facă uz de Uh, influența oferită de sistemul de aderare pentru a împinge statele candidat să facă cât de multe progrese se poate în ceea ce privește statul de drept. Pe de altă parte, perspectiva de stat membru trebuie să rămână credibilă pentru a nu descuraja țările să își întețească eforturile, iar acesta este un element important. Ce ne dorim noi să înțeleagă guvernele din statele candidat este că uh, ele trebuie să-și reforme, reformeze sistemul judiciar nu pentru a mulțumi Uni- Uniunea Europeană, ci în beneficiul propriilor popoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Bueno, hablaba el, el anterior ponente sobre... Uh, antevorbitorul meu uh, a spus, a amintit Albania și exact acesta este subiectul nostru de acum. Îi dau cuvântul lui Theo Jacobs care uh, este aici în calitate de observator al uh, Comitetului uh, Internațional de Monitorizare și ajută instituțiile albaneze în reforma sistemului judiciar și sprijină procesul de reevaluare temporară a judecătorilor și procurorilor din Albania. Domnule Jacobs, aveți cuvântul 10 minute maxim, vă rog. Mulțumesc, domnule președ... copreședinte. Doamnelor și domnilor, mai întâi vă mulțumesc pentru invitația um, de a veni aici ca observator internațional pentru a vă împărtăși uh, lucrurile cu care noi ne confruntăm zi de zi. Observatorii internaționali, uh, în cadrul uh, monitor, uh, operațiuni internaționale de monitorizare, sunt un martor ai un exercițiu remarcabil care are loc acum în Albania cu sprijinul comunității internaționale pentru ca statul de drept să fie pus în aplicare așa cum trebuie în acest stat. Prin urmare, mă bucur să fiu aici și să-i reprezint și pe colegii mei. Primul slide. Care este situația sistemului uh, de preevaluare al sistemului judiciar din Albania? Dacă treceți uh, prin toate documentele legate de legături cu crima organizată și, insta, uh, și grupuri infracționale. Aici se mai poate adăuga un element și anume capacitățile juridice îndoielnice uneori. Dacă rezumăm aceste caracteristici ale sistemului uh, de prevalidare, uh, judiciar, este evident că albanezii se confruntă cu un sistem judiciar um, în colaps. Iar astfel, statul de drept nu are cum să funcționeze așa cum trebuie. Prin urmare și în cadrul uh, procesului de aderare s-a luat decizia de a realiza o reevaluare a judecătorilor, uh, procurorilor și consultanților juridici până la un anumit nivel. Obiectivele sunt uh, numero, uh, prezentate în articolul Constituției albaneze care spune așa Sistemul de reevaluare va fi creat pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a statului de drept, independența sistemului judiciar și, totodată, pentru a restabili încrederea publică în aceste instituții. Deci, acestea sunt scopurile și obiectivele validării. Domeniul de aplicare al validării. Revenind la primul slide, unde vă prezentam deficiențele cu care se confrunta sau care s-au găsit în cadrul sistemului judiciar albanez, nu a fost o surpriză um, să vedeți acum că domeniul de aplicare al uh, validării se uh, axează pe trei uh, criterii principale. Evaluarea um, istoricului, evaluarea um, activelor și evaluarea capacității. Ideea este dacă activele sunt aliniate cu mijloacele financiare pe care um, magistrații le pot justifica. Pe scurt, cam aceasta este evaluarea, la asta se referă evaluarea activelor uh, acestora. Evaluarea istoricului. Aici se încearcă să se vadă dacă există legături uh, între magistrați și cei implicați în uh, infracționalitatea din țară. Iar în ceea ce privește um, capacitatea, aici se evaluează dacă magistrații sunt în măsură să își uh, îndeplinească uh, funcțiile așa cum trebuie. Și aici se, uh, um, evaluarea se bazează pe, trei, pe opt uh, cazuri prezentate de magistrat și cinci alte cazuri uh, oferite din afară. Uh, Există trei uh, organisme de validare. Prima este uh, Comisia independentă de calificare, formată din 12 comisari, 4 uh, grupuri de către 3 comisari, care se schimbă la fiecare caz, un mandat de 5 ani, care ar trebui să se încheie în mod normal în iunie 2022 este foarte obișnuit ca acest uh, organism să funcționeze ca un organism uh, de anchetă, iar la sfârșitul anchetei rezultatele sunt uh, prezentate și magistraților, iar sarcina probei se mută, adică dacă se uh, identifică probleme în urma anchetei, magistratul este invitat să-și prezinte punctul de vedere și să aducă propriile dovezi pentru a contrabalansa rezultatele preliminare ale anchetei. De asemenea, această comisie independentă de calificare este uh, și uh, instanță, tribunal de primă instanță, ca să spun așa, în ceea ce privește uh, nevoia de uh, um, formare suplimentară, de exemplu. Al doilea organism uh, este um, reprezentat de cei doi comisari publici, care reprezintă, după cum spuneam, interesul public și pot face apel împotriva deciziilor luate de Comisia de Calificare Independentă și asta după recomandarea observatorilor internaționali sau din oficiu. Trebuie să mai menționez aici că membrii acestor uh, organisme de validare au fost aleși de Parlament. Al treilea organism de validare este Camera Specială de Apel, o cameră formată din șapte judecători cu un mandat de 9 ani. Uh, aceștia fac parte din Curtea Constituțională și uh, acționează în etapa de apel după ce uh, Uh, a fost depus un asemenea apel fie de magistrat, dacă acesta nu este mulțumit de rezultatul anchetei și de decizia organismului, sau un apel depus de comisarul public. Acestea sunt cele trei instituții naționale care lucrează la validare. Apoi, uh, Comisia de Examinare uh, Internațională, Comunitatea uh, internațională a lansat așa numita operațiune internațională de monitorizare, uh, alcătuită din uh, opt observatori internaționali, printre care și subsemnatul, aceștia acționând cu ajutorul a 60 de membri ai personalului. Noi sprijinim procesul de reevaluare prin monitorizarea și uh, supravegherea întregului proces, adică în etapa de anchetă avem reuniuni bilaterale cu comisarii nu direcționăm neapărat, ci ajutăm la îndrumarea procesului uh, um, anchetei și în această etapă putem depune constatări, uh, avize sau chiar uh, recomandări dacă ni se pare că decizia care s-a luat de comisia independentă nu este cea corectă. Deci putem contribui în acest sens. Nu deliberăm, dar uh, participăm la proces și după ce s-a luat o decizie putem uh, depune uh, avize contradictorii. Pe scurt, observatorii internaționali nu stau degeaba. Noi putem contribui activ și suntem implicați activ în acest proces de validare. În acest sens, avem acces la toate datele și toate documentele necesare pentru uh, îndeplinirea acestei sarcini. Și pot să vă spun că uh, la acest uh, nivel uh, magistrații nu mai bene, prea beneficiază de viață privată. Uh, proces, această procedură de uh, validare vine cu prețul căutării detaliilor la toate nivelurile vieții uh, acestor magistrați. Ca să vă faceți o idee despre rezultatul de până acum al procesului de validare, uh, și pentru a sublinia faptul că el uh, merge în profunzime, uh, o să vă spun că s-au um, discutat 111 cazuri în uh, primă instanță, 18 au ajuns la nivel de apel, 48 au fost confirmați în funcție și 46 au fost îndepărtări din funcție. 17 demisii au mai fost um, o parte a acestui proces și ca să vă faceți o idee despre cum arată lucrurile în teren, Curtea Constituțională, care ar trebui să fie formată din 9 judecători, uh, Uh, are doar un judecător confirmat și opt uh, concediați. La Curtea Supremă ar trebui să fie 18 judecători, dar din aceștia doar 3 au fost confirmați, iar 15 au fost eliminați. Asta doar ca să subliniem importanța acestei validări. Ce învățăminte, ce bune practici au rezultat astfel? Procesul acesta de validare dacă e să fie exhaustiv, are nevoie de un cadru juridic robust și sănătos. Sistemul judiciar este unul dintre cele, cei trei piloni democratici. Nu faci procesul acesta de validare doar așa, pur și simplu, cu legislație secundară. Nu, totul trebuie să fie stipulat în Constituție, iar organismele de validare trebuie să aibă putere de anchetare uh, adevărată și cu toate instrumentele necesare pentru a executa funcțiile. Uh, în ceea ce prește organismele naționale, ele trebuie să fie cele care conduc procedura, dar e nevoie și de implicare puternică internațională, pentru că e nevoie uh, Uh, ca totul să fie legitimat și pentru asta e nevoie să fie implicați cei din planul național. Însă, evident, o supraveghere puternică internațională este de recomandat. Asta pentru a exista toată supravegherea, tot controlul necesar, dar și pentru a susține și a oferi consiliere în acest proces și, într-un fel, și pentru a proteja instituțiile naționale. Și, în al treilea rând, e nevoie de o pregătire exhaustivă, aprofundată pentru operațiunea de validare dar asta impune timp. Procedura de validare este și ea una care necesită timp dacă se respectă toți pașii, cu o pregătire foarte clară, nu doar din punct de vedere pur operațional, deci nu doar în ceea ce privește dotarea cu personal, ci și în ceea ce privește standardizarea criteriilor. Căci, iată, în acest scenariu, nu puteam scoate nimic de la sertar ca rezervă. A trebuit să întreb, începem de la zero. Și deci, o recomandare pentru viitor este să existe o lungă etapă pregătitoare. E importantă și comunicarea, strategia de comunicare, să fie explicat procesul, să fie informați cetățenii ca să înțeleagă ce este validarea și mai mult decât atât, atât să înțeleagă ce nu este aceasta, pentru că au fost ridicate așteptările și cred că acestea ar trebui să fie gestionate, ar fi util. De asemenea, tot așa ca o învățătură, trebuie să ne dăm seama că ar fi bine să existe câteva aranjamente pentru cooperarea juridică internațională. Procedura de validare nu este o anchetă penală. Pentru asta sunt multe instrumente internaționale de folosit. E nevoie să existe, deci, aranjamentele necesare și, de asemenea, să existe măsuri de uh, de reparație în cazul în care au fost nereguli. Îmi pare rău că am depășit timpul, însă după mine acestea au fost cele mai bune practici și mi se pare că e important să le trecem în revistă. Jacob, și ahora nos hace... Vă mulțumim, domnule Jacobs. Acum începem cea de-a treia parte a acestei audieri. După cum v-am spus, după cum s-a spus inițial, statul de drept trebuie să aibă un caracter irreversibil după aderare. În primul rând, domnul Marco Cmezi, care lucrează la Universitatea de la Graz din Austria și se ocupă de mm, mm, statul de drept în regiunea Europei de Est. Aveți cuvântul, domnule Kmezi. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Deja am ascultat uh, despre condițiile Uniunii Europene cu privire la respectarea statului de drept, cum acestea au fost mereu actualizate și discutăm mereu despre potențialul de reformare în Balcanii de Vest. Impactul acestor măsuri rămâne însă limitat și în loc să fie consolidată democrația, să fie consolidate instituțiile, vedem că lucrurile sunt în regres în Balcanii de Vest. Reforma se face încet și nu este una uh, drumul către reformă nu este unul foarte clar. Pentru unele țări din Balcanii de Vest, acest uh, regres a început exact după ce s-au deschis negocierile de preaderare. Deci, întrebarea care se pune este în felul următor. Ce învățăminte putem trage? Ce recomandări putem emite în acest context? În discursul meu mă voi axa pe trei seturi de recomandări. Odată, cu privire la nevoia de a uh, ajusta instrumentele de monitorizare, de raportare, de stabilire de plafoane în Uniunea Europeană, apoi de a finisa sprijinul financiar pentru țările din regiune, în așa fel încât să avem și stimulente, dar și sancțiuni în funcție de performanța la statul de drept și, în ultimul rând, să fie niște măsuri nu doar politice, tehnocrate sau juridice, ci să aibă uh, o componentă societală, adică să existe o abordare de tip bottom-up, de jos în sus, cu implicarea societății. Permiteți-mi să spun un lucru. Potențialul negocierilor nu este la parametrii preferați de noi, pentru că deocamdată lipsește o orientare clară, o monitorizare în ceea ce privește obținerea obiectivului aderării. Și care sunt motivele? În primul rând, nu este abordată problema care stă la originea nerespectării statului de drept, și anume faptul că țările sunt guvernate într-o manieră autocrată. Balcanii occidentali nu au stimulente pentru a se reforma. Uh, se complac în status quo și mesajul care vine din partea Bruxellesului este adesea vag. Prin urmare, se creează confuzie în ceea ce privește încurajarea uh, Balcanilor de vest înspre democrație și stat de drept. Nu în ultimul rând, sunt mecanisme pe care le are Uniunea Europeană, dar care n-au fost niciodată aplicate. Să nu uităm că Montenegru este doar la un capitol distanță de Uh, rezultatul final, dar uh, ne întrebăm ce succes poate să aibă pe viitor acest mecanism. Nu în ultimul rând, se tot discută despre civiltocrație. Fel de meritocrație. Și să vedem care este rolul uh, acestui concept în regresul care s-a înregistrat în Balcanii Occidentali. Ce altceva putem spune în ceea ce privește misiunile de monitorizare și revizuire? La ora actuală, totul este în scris. Suntem fermi în scris, exact cum s-a spus. Um, sunt câteva misiuni de revizuire, au tot fost în ultimii 20 de ani, dar se știe foarte puțin despre acestea. Nici măcar experții nu știu foarte bine despre ce este vorba cu excepția raportului pe 2015 de la, de la Bribe. De fapt, ce a fost cu acest raport care a analizat situația statului de drept din Macedonia și regresul care s-a înregistrat atunci acolo? În primul rând, a fost formulat un mandat specific pentru a analiza rapid și pentru a oferi recomandări concrete în ceea ce privește scandalurile care blocau țara în perioada respectivă. S-a folosit momentul portița politică pentru a acționa, lucru care a putut fi asociat uh, și cu situația din întreaga regiune de la vremea respectivă și a existat o legătură directă între cadrul misiunii și situația de deteriorare a statului de drept. Nu în ultimul rând, există și mandatul de a oferi recomandări cu privire la ce măsuri concrete se ia guvernul din Macedonia și a existat un sprijin deplin față de această misiune, căci a existat o echipă de experți furnizată de UE și de delegații în țara respectivă. Susțin concluziile mele spunând că raportul Bribe la vremea respectivă s-a axat pe deficiențele care existau la vremea respectivă. Ce concluzii putem să tragem astfel? Mandatul evaluării interpares a trebuit să fie foarte clar și orientat pe obiective ferme. În al doilea rând, să existe timp pentru intervențiile în teritoriu, uh, la vremea respectivă a fost foarte limitat acest timp, doar trei zile, și ar trebui să fie consultat și sectorul civil. Nu în ultimul rând, niciun raport n-a fost făcut public cu privire la evaluările interpares, iar acest fapt trebuie să se schimbe. De ce? Pentru ca societatea civilă să se poată sesiza, să poată monitoriza progresul, să poată participa și uh, fiind dat că vor fi făcute cunoscute numele autorilor acestor rapoarte, automat uh, ar exista credibilitate sporită. Nu trebuie să uh, fim uh, tăcuți, ar trebui ca vocea comisiei să se facă mai auzită, pentru că dacă nu ne exprimăm clar și răspicat împotriva încălcărilor uh, statului de drept, dacă nu facem noi asta, atunci cei care se sesizează în Balcanii de vest nu vor uh, avea sorți de izbândă. Practic, prin tăcerea noastră, îi încurajăm pe autocrații să continue pe calea de până acum. În plus, nu există follow-up cu privire la aceste practici de la Comisie, inclusiv în ceea ce privește non-papers și publicarea problemelor în non-papers. În ceea ce privește stabilirea de plafoane, eu zic că ar trebui să se treacă de etapa tehnocrată și cred că ar trebui să ne axăm uh, cel mai bine pe deficiențele democratice care persistă. Adică să expunem progresul sau, din potrivă, lipsa acestuia cu un tipar de evaluare, s-a dovedit a fi uh, foarte util și în ceea ce privește evaluarea candidaților și să uh, măsurăm anual progresul în teritoriu, stimu uh, oferind stimulente și uh, oferind uh, evaluări concrete. Nu în ultimul rând, și aici salut uh, foarte tare inițiativa Comisiei și apreciez ce a făcut și Comisia și Parlamentul în ceea ce privește pregătirile pentru IPA 3 inclusiv cu suspendarea sprijinului dacă statul de drept este grav încălcat în regiune. Vreau să mai spun că trebuie să ținem cont și de câteva învățăminte din IPA 2, ce a mers prost la vremea respectivă. Planurile de dezvoltare națională au fost un template pentru oferirea de asistență, ceea ce a fost foarte bine, dar totul vine cu un risc semnificativ pentru că e vorba de susținerea unor proiecte non-guvernamentale. Eu zic că ar trebui să existe o listă de proiecte care să poată beneficia de sprijin financiar din partea Comisiei Europene și să fie numiți beneficiarii. E vorba apoi și de nevoia de a spori presiunea și nu doar la vârf sau de la vârf în jos. După cum spuneam, uh, Presiunea trebuie să vină într-adevăr dinspre UE, înspre forțele politice, dar să ne uităm și la cealaltă parte, mi se pare că ar trebui să susținem societatea civilă, cu toată expertiza sa, societatea civilă ar trebui să devină un partener important în Balcanii Occidentali. De fapt, principalul aliat al Uniunii Europene, în așa fel încât țările din regiune să se apropie din ce în ce mai mult la standardele de stat de drept, standardele democratice și astfel să atingă obiectivul de a aparține la Uniunea Europeană menționam uh, schimbarea societală. Schimbarea aceasta survine pe parcursul a mai multe generații. Dacă ne axăm doar uh, pe designul inteligent al instituțiilor și pe modernizarea legislației, nu cred că doar astfel, prin acești pași, vom ajunge și la rezultatul dorit. Ce încerc eu să spun? E important să capacităm comunitățile să tragă la răspundere elitele, să existe un sistem de verificări și asumare a răspunderii, exact cum spuneam la început. La ora actuală, guvernele tind mai degrabă să mențină status quo-ul, nu sunt dornice de reformă, dar dacă încurajăm comunitățile să se sesizeze, să tragă la răspundere guvernele, mi se pare că vor exista rezultate semnificative atât în perioada de preaderare cât și după aderare, în așa fel încât procesul aderării să fie unul irreversibil. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Cmezi. Acum Domnul Naim Rashidi va fi ultimul care va interveni. Este director executiv la grupul de anchete în legătură cu poliție din Balcani, cu sediul de la Priștina. Domnule Rashidi, vă dăm cuvântul. Dear chairs, honorable... Stimați președinți, stimați membri ai Parlamentului European, stimați reprezentanți ai Comisiei, stimate doamne, stimați domni, eu onoare să mă aflu astăzi aici și să trec în vedere împreună cu dumneavoastră toate aspecte ce țin de statul de drept în Balcanii de Vest. Însă, în același timp, ar vrea de asemenea să prezint și perspectiva cetățenilor, ceea ce cred cetățenii și ce percep cetățenii. În primul rând, în Balcanii Occidentali, aderarea e un cuvânt important și reforma justiției nu prea are cum să se întâmple într-un alt cadru decât cel al aderării. Practic, uh, agenda internă e strâns legată de integrarea europeană și cetățenii au ajuns și ei, practic, să vadă lucrurile la fel. Însă, nu există, practic, uh, uh, neapărat dorința de a decupla cele două și asta va fi un test pentru Macedonia. În al doilea rând, există o diferență din ce în ce mai mare între UE și Balcanii Occidentali în ceea ce privește modul în care înțeleg <laughs> uh, aceste reforme. În urmă cu câțiva ani, practic, vederile erau asemănătoare în legătură cu ce înseamnă să faci o reformă, însă cu cât trece mai mult timpul, diferența este mai mare. Deci există păreri divergențe în ceea ce privește um, înțelesul acestor reforme, evaluarea, implementarea și impactul acestora deci între UE și liderii guvernelor locale. Și din punctul meu de vedere, asta chiar este o problemă îngrijorătoare, mai ales când vedem acum diferențele care există cu privire la Serbia, Kosovo și Albania. În unele cazuri, implementarea reformelor doar pe hârtie nu face decât să înrătățească lucrurile și liderii din Balcanii Occidentali au învățat cum să tragă pe sfoară Uniunea Europeană și uneori, practic, uh, în alții funcționari europeni știu că sunt trași pe sfoară și unii chiar sunt și supuși la uh, niște presiuni din cauza agendei politice dificile care își modifică prioritățile. Asta e realitatea în Balcanii de vest. Uh, Acolo atât, re, soluționa, atât soluționarea unor conflicte politice sau unor dispute bilaterale, precum și reformele de agende, trebuie să progreseze în paralel. Unele țări pot să o facă, altele nu pot sau nu vor. Și ritmul uh, progresului ar fi putut să fie mult mai rapid. Însă liderii esențiali nu au reușit să își respectă angajamentele nici față de ei, nici față de cetățeni, în ceea ce vrește îmbunătățirea nivelului de trai și reformelor. Macedonia de Nord a arătat că poate să facă ambele. An, cum doi ani. Și e practic uh, levelul cel mai bun pe care îl avem în Balcanii de Vest. Nu există un exemplu mai bun. Serbia nu vrea să facă ambele. Liderii de acolo folosesc agenda politică pentru a submina reformele și statul de drept. Și dacă UE nu va impune reformele ca fiind esențiale pe agenda cu UE, s-ar putea să fie prea târziu. Menținerea capitolul 23 și 24 deschise pe parcursul întregii negocieri nu va funcționa. În Serbia se folosește <laughs> următoarea expresie, cu cât deschide mai multe capitole Serbia, cu cât devine mai puțin democratică. Și vă pot da detalii. Albania, la rândul ei, poate face câteva reforme esențiale, nu pe deplin, însă există o poziție față de modificarea situației actuale și există o poziție puternică, una din interiorul guvernului, dar mai ales din partea crimei organizații. Vă voi da detalii. Însă guvernul, dacă guvernul nu va fi ajutat, progresul va deveni irreversibil. Kosovo e blocat în relație cu UE în ceea ce privește consolidarea statală. Și acolo nici guvernul, nici opoziția nu sunt gata pentru a transforma guvernul. E vital să încheie o pace cu Serbia, să-și consolideze statul. Dacă nu există niciun acord, uh, guvernul probabil nici nu va rezista prea mult, iar perspectivele unei aderări uh, se îndepărtează, deci reformele sunt blocate. Oferirea statutului de țară candidată, dacă se ajunge la o înțelegere cu Serbia, ar înlesni lucrurile. Eu cred că, practic, e mai bine să se ajungă la compromis greu decât să se lase lucrurile așa cum sunt. Există, în ce privește Montenegro, acolo s-au făcut progrese, însă există și regrese și cetățenii sunt foarte nemulțumiți. Doar în general, cetățenii nu au fost afectați în mod pozitiv, cu excepția Montenegro În Serbia, cetățenii și-au pierdut din libertate, din drepturile fundamentale, din statul de drept, deci practic sunt în perioada întunecată a anilor 90. Diferența între acum și atunci e că nu mai sunt uh, războaie și că oamenii au practic ceva mai mulți bani, salariile au crescut. Liderii uh, serbi, sârbi uh, nu au reușit să-și respecte angajamentele față de ei și față de cetățeni și acum trebuie să aleagă fie președintele Vucic va reduce la tăcere protestele, fie se va deschide și uh, va renunța la controlul masiv pe care l-a stabilit asupra tuturor aspectelor vieții publice. Acum, Macedonia de Nord. Acolo avem din nou ceva speranță. În Kosovo, cetățenii au, din ce în ce, au un interes din ce mai mare de a soluționa problemele cu Serbia. Uh, alegerile nu sunt reale, sunt afectate de discursurile și conflictele dintre actorii politici. Există multă nemulțumire față de guvern și cetățenii practic uh, nu se mai simt reprezentanți. Asta se întâmplă și în Albania și în Serbia. Serviciile publice sunt de proastă calitate, educația la fel, accesul la justiție. O, difer- o prăpastie mai mare între cetățeni și autorități eh, nu face decât să pună în pericol coeziunea socială. În unele țări, guvernele folosesc agenda de reforme pentru a mm, pedepsi eh, opoziția. Asta se întâmplă în Albania. Uh, Uh, mulți se tem de pierderea controlului, cum ar fi Macedonia de Nord. Există de multe ori agende contradictorii sau agende contrarii atât din partea opoziției cât și a puterii. Peste uh, câțiva ani, dacă nu se fac reforme, practic mulți cetățeni vor fi emigrați deja. În uh, Europa, populismul înseamnă să fii anti-UE și anti-migrație. Acolo înseamnă să devii naționalist din nou cu discursuri uh, etnice. Serbia și Kosovo riscă uh, să se confrunte cu acest scenariu dacă nu ajung la o înțelegere. Există din nou tensiuni între cele două țări și există de asemenea semne de tensiune și din partea liderilor ambelor națiuni de a folosi asta pentru a rămâne la putere cu orice preț. În uh, UE există țări prietene față de aceste țări. Să sprijiniți cei care sprijină statul de drept, dar nu cei care îl subminează. De asemenea, să nu uităm că în urmă cu 20 de ani uh, elitele aveau bani, au început acum să aibă bani, au crescut salariile, deci au creat practic uh, un număr mare de susținători în interiorul sistemului. Mă gândesc aici la funcționari, la bugetari, la judecători. Aceștia sunt uh, loiali față de guvern și se tem să-și piardă locul de muncă sau salariul, deci de aceea sprijină puterea. Și astfel clasa de mijloc rămâne într-o situație uh, neschimbată. Banii care ajung pentru reforme sunt practic mult mai puțini decât banii pe care are puterea. Câteva sute de milioane pentru Serbia și Kosovo și, sau pentru Macedonia de Nord. Asta nu înseamnă prea mult față de banii pe care îi are guvernul zi de zi bani pe care îi folosesc uh, pentru târzieri și uh, pentru a crea beneficii economice practic reduse. pentru a obține o transformare a societății în Balcanii Occidentali și pentru a avea niște perspective reale de aderare, ar trebui să se schimbe acest proces. Fondurile UE ar trebui să ajungă la societate, la studenți, la universități, la ONG-uri, la grupurile cetățenești. Fondurile ar trebui să fie transparente, finanțarea să fie transparentă. De asemenea, trebuie să creăm valoare în rândul societății și să creștem presiunile mm, practic de jos în sus. Kosovo Eulex ar trebui să se întoarcă acasă, ar trebui să existe noi inițiative. Nu ar trebui să avem practic uh, o agenda asemănătoare sub o altă formă doar sub un alt ambalaj. Ar trebui să fie mm, implementate reformele legate de liberalizarea vizelor, ar trebui să existe un angajament clar din partea societății. Nu trebuie să, să, ar trebui să se facă o evaluare de asemenea cu un limbaj simplificat, ușor de înțeles de către cetățeni, pentru că aceștia să vadă ce reforme și ce progrese se fac. Factorul UE funcționează bine acolo când există. Mă gândesc uh, la aceste țări, la uh, Kosovo, la Macedonia, care vor să facă reforme, însă se pierde practic uh, această atracție către Uniunea Europeană, deoarece cetățenii nu văd beneficiile reale ale reformelor deocamdată. Și asta ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, și anume că reformele nu ajung să fie un factor de atracție către Uniunea Europeană, ci un factor care nu face decât să creeze nemulțumire în rândul populației din Balcanii Occidentali. Vă mulțumesc! Acum vom avea discuții, întrebări pentru aspeții noștri. Începem cu domnul Panțeri, membru al Comisiei Fete. Nu, nu doriți să luați cuvântul. Nu, bine. Doamna Invel, deci nimeni nu a cerut să ia cuvântul? Încerc și eu cât de cât să fac ca lucrurile să funcționeze. O scurtă întrebare totuși, doamna Invel, pentru ultima intervenție. E ceva ce tot auzim de ceva timp și nu neapărat în legătură cu țările care sunt în curs de aderare, ci și în legătură cu țările deja membre ale Uniunii Europene, unde frauda, corupția legată de fondurile europene nu prea e abordată de Comisia Europeană, care are o abordare foarte birocratică în ceea ce privește verificarea destinației acestor bani. Însă n-am auzit niciodată din partea comisiei să se spună că da, ne vom modifica abordarea. Practic o țin tot așa, o țin la fel. Business as usual, deci nu schimbă nimic. Ceea ce spuneați dumneavoastră și am auzit asta, ar trebui să ducă la o modificare a atitudinii în Comisia Europeană, în primul rând. Mulțumim, Sofie. Iurec, please. Domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru toate aceste discursuri. Am o întrebare către domnul Buchichio. Căci domnia sa a vorbit în numele Comisiei de la Veneția și am câteva comentarii și apoi câteva întrebări. Discutăm despre extindere și aderare. E dificil, căci trebuie să găsim un echilibru perfect între două elemente. Pe de o parte, trebuie să evaluăm stabilitatea țărilor în cauză, iar pe de cealaltă, par- de cealaltă parte trebuie să nu uităm uh, de aspectul cooperării. Discutăm aici despre Balcani și este un bun prilej să spunem că noi sperăm ca acest conflict între Macedonia, Macedonia de Nord și Grecia s-a soluționat odată pentru totdeauna. Grecia ne-a amintit că contează cuvintele și cultura. Europa este un concept cultural care nu poate fi deturnat de o mână de guverne. Dumneavoastră ați vorbit despre o situație riscantă. Să spunem că avem o majoritate care câștigă alegerile și apoi își invocă posibilitățile și capacitățile de a avea propriile activități politice, indiferent de statul de drept. Dar acest risc nu e el prezent oare și în Parlamentul European, căci adesea invocăm interesul public ca Parlament European, ignorând totodată cu mare drag cadrul juridic. Nu e asta și o, probleme, o problemă europeană, întreb în calitate de avocat. În septembrie trecut s-a întâmplat ceva fără precedent în Parlamentul European. A fost o moțiune împotriva Ungariei uh, era vorba despre procedura articolului 7 și tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene este fără echivoc din acest punct de vedere. Parlamentul are nevoie de o majoritate cu două treimi din uh, voturile exprimate. În fața mea am consola de votare cu trei butoane. Uh, butonul verde, roșu și alb. Deci, avem trei opțiuni. Putem vota Împotrivă, pentru sau să ne abținem? Și cred că Parlamentul European este singurul organism unde o majoritate calificată ar face posibilă descalificarea unora dintre voturile exprimate. Ori tocmai asta s-a întâmplat în Parlamentul European. reiterez faptul că vorbesc doar despre Parlamentul European. Au fost câțiva experți care au hotărât că nu vor ține cont de vocile care s-au abținut la vot, chit că tratatul este fără echivoc. El vorbește despre voturile exprimate, adică și abținerile ar fi trebuit uh, numărate. Aveți vreun alt exemplu de alte instituții unde uh, în baza majorității calificate poți ignora vocile care s-au abținut și vă pot uh, spune și alte exemple. E Convenția de la Istanbul și ratificarea acesteia. Uniunea Europeană s-a implicat foarte tare, chit că subiectul era controversat. În Bulgaria, tot subiectul este problematic din punctul de vedere al ordinii constituționale. Curtea Constituțională a Bulgariei a decis că această convenție contravine Constituției lor. Și totuși, Bulgaria se confruntă cu presiuni constante, guvernul se confruntă cu presiuni constante de a ignora propria curte constituțională și să nu uităm, curtea constituțională ar trebui să ofere garanții ea ar trebui să fie în măsură să exercite controlul față de executiv. Dar iată, Bulgaria e acum sub presiunea de a-și ignora propria curte constituțională pentru a satisface Parlamentul European. Deci, dumneavoastră ați vorbit despre anumite tipuri de riscuri în țările candidat și în statele membre. Dar, uh, Oare acest uh, risc nu este el inerent și structurilor uh, interne ale Uniunii Europene? Ce părere aveți? Vă mulțumesc. Domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 15 ani, a fost un Consiliu European la Salonic și s-a oferit o perspectivă europeană atunci țărilor din Balcanii de Vest. În continuare suntem în această situație de a le spune da, însă. Și au trecut 15 ani. Diagnosticul este cel obișnuit, și anume, s-au obținut progres semnificativ, dar mai sunt multe de făcut. E clar, nu putem avea o uniune cu două interpretări diferite asupra statului de drept. Întrebarea mea este, cum să dinamizăm procesul? Ce credeți că se poate face? Mulțumesc. Mulțumim, domnule Peterle. Domnule Ademov, doreați și dumneavoastră? Mr. Ademov. nu? No. No, ok. Înțeleg că nu. Yeah, there was definitely something presented to the Commission by Mrs. Interveld. Doamna Intveld a avut o interpelare către comisie, dacă doriți să-i răspundeți. Sigur, cu mare plăcere, vă mulțumesc. Este o întrebare foarte relevantă cea uh, adresată de doamna Intveld. Și, sigur, trebuie să ne adaptăm întotdeauna instrumentele pentru a avea efectul dorit. Uh, iar efectul pe care ne-l dorim este legat de obiectivul nostru și anume să sprijinim țările care sunt pe cale să devină membre ale Uniunii. Obiectivul politic general este clar. Aceste țări, așa cum uh, s-a uh, făcut referire și în decizia de la Salonic, uh, trebuie să aibă un viitor în Uniunea Europeană. Uh, am făcut oare ceva de la Salonic? Eu spun că s-a făcut uh, o schimbare constantă, atât în ceea ce privește instrumentele, cât și în ceea ce privește abordarea uh, tuturor acestor probleme. Am spus unele lucruri la început și nu am să le repet, însă cred că este foarte clară acum abordarea noastră în ceea ce privește strategia pentru Balcanii de Vest din februarie. La nivel politic, acolo este cât se poate de clar că gener- țările respective sunt cele care trebuie să progreseze acolo unde e nevoie de progres. Noi suntem gata să le susținem și, după cum am spus în strategie, am creat 53 de acțiuni concrete care să sprijine genul acesta de schimbare în domeniile ce țin de statutul de drept. Acesta este un element de noutate nou și important. Pe de altă cale, s-a schimbat și metoda uh, de negociere. Și aici cred că lucrurile nu trebuie să se schimbe de la un an altul. E necesară stabilitate. Și claritatea există. Adică mai întâi chestiunile de bază, fundamentale, și apoi avem progresul din uh, capitolele 23-24 pe de o parte și restul negocierilor pe de altă parte. Așa funcționează lucrurile. Uh, iar uh, colegii mei de uh, um, prezide au mai spus niște lucruri și anume că trebuie să spunem clar în țările vizate ce facem și care sunt așteptările. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Probabil putem face și mai mult în ceea ce privește diplom- diplomația publică, să fim activ și clar, atât în ceea ce privește consecințele inacțiunii, cât și în ceea ce privește ce putem noi face pentru a sprijini eforturile țărilor respective și să fim foarte clari atunci când se fac pași în urmă. Pentru cei dintre dumneavoastră care ați urmărit declarațiile comisiei, probabil ați văzut că suntem foarte activi în acest sens și încercăm să transmitem clar atunci când nu ne mulțumesc acțiunile din teritoriu, lucru care, din păcate, s-a întâmplat ocazional, uh, inclusiv în ultimele luni. Cred că astfel am răspuns și vis-a-vis -vis de dinamismul procedurii ca atare. În încheiere, dați-mi voie să mai spun că, evident, Comisia și aș zice că și Parlamentul și celelalte instituții nu pot să facă decât ceea ce e posibil, ceea ce le stă în putere pentru a arăta care sunt oportunitățile și ce sprijin putem oferi țărilor. Însă, la urma urmei, decizia de a face pași înainte ține de elitele politice, de actorii vizați din țările respective și de societatea civilă. Ei trebuie să facă pașii înspre progres. Mulțumim frumos! Uh, alte reacții rapide la întrebările și observațiile uh, de până acum, uh, domnul Buchichio, mai întâi? Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să răspund întrebării domnului Iurec, dacă am înțeles bine. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ați subliniat importanța factorului de stabilitate în procesul de aderare. Sigur că stabilitatea este foarte importantă. Iar sfârșitul uh, fericit al conflictului dintre Macedonia de Nord și Grecia este un pas înainte foarte bun. Ne dorim să vedem și alte conflicte soluționate în viitorul apropiat pentru a facilita procesul de integrare. Vis-a-vis -vis de respectarea statului de drept de către Parlamentul European, nu ține de mine să adopt o poziție în acest sens. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește exemplul Curții Constituționale din Ungaria și din Bulgaria, îmi cer scuze, și Poziția mea este evidentă întotdeauna pe acest subiect. Poziția consti- curților constituționale trebuie respectată a tuturor instanțelor, dar mai ales a curților uh, constituționale, ma, uh, inclusiv atunci când guvernul sau un partid politic nu este de acord cu conținutul respectivei decizii. Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc, doamne Buchichia. Și acum intervenții scurte și din partea domnului Chimececi mai întâi dacă doriți. Da, sigur. În primul rând, vis-a-vis -vis de mesajele din partea Uniunii Europene și modul în care sunt acestea primite în regiune. Evident, confuzia crește vis-a-vis de ce vine din partea Comisiei și de, din, sau din partea DigiNears și ce vine din partea statelor membre. Pentru că dacă locuiești în regiune, mesajele din partea Uniunii Europene sunt uh, și cele care spun că ai un uh, prim-ministru acuzat de încălcarea statului de drept în, uh, vorbesc despre Macedonia, și apoi primește azil în, într-un stat european. În Ungaria, îmi cer scuze, și apoi primește azil în Ungaria, așadar. Mesajele trebuie să fie mai clare, mai directe și mai inclusive. pentru că altfel riscăm să, sprijin, să pierdem sprijinul entuziaștilor uh, europeni care în prezent sunt dezamăgiți datorită lipsei de reacție a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de uh, pașii pe care îi face, fac înapoi democrațiile din regiune. Și dacă pierzi aceste voci critice, atunci cine va mai fi motorul acestor reforme în viitor? Mulțumesc! mă gândeam cine uh, vrea să răspundă la toate întrebările um, și nu vreau să um, fie lipsă de respect, dar ne fiind foarte mulți uh, membri, de aceea nu am știut cui să adresez uh, întrebările puse. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog. În discuția despre liberalizarea vizelor uh, din Kosovo, ni s-a spus că nu au încredere în uh, raportul Comisiei. Și atunci, evident, răspunsul a fost că nu, nu e cum să. nu se poate să nu ai încredere într-un raport al Comisiei. Aceasta este confuzia creată acolo. Însă, oportunitatea rămâne enormă. Macedonia de Nord și Albania uh, încep negocierile și asta este esențial pentru regiune. Asta în primul rând. În al doilea rând, e necesar un acord între Kosovo și Serbia pentru stabilitatea din regiune. Țările pot face asta, pot merge mai departe. Rapoartele trebuie să fie ușor de înțeles, trebuie să existe manuale pentru toate țările. Uh, și reprezentanții societății civile trebuie invitați mult mai des și în grupuri mult mai mari să discute cu instituțiile europene. De asemenea, comunitatea de afaceri este dornică în ciuda ceea ce se întâmplă uh, cu statul de drept, este dornică să investească în toate aceste sate, state. Mulțumim frumos pentru observații. Înainte să-l rog pe domnul Cucan să încheie cu câteva observații în numele ambelor comisii, în numele uh, domnului Husoi și al meu vreau să mulțumesc uh, colegilor care au făcut, uh, uh, au participat la această audiere, care și-au făcut timp. Evident ar fi trebuit să fim mai mulți, uh, dar sunt diverse uh, motive, e luni, e sfârșit de mandat. Însă subiectul rămâne unul extrem de important, chiar și așa. Mă uitam la lista lungă de raportori din comisia noastră pe statul de drept, uh, din care face parte și Sofie Indveld ca uh, președintă și apoi mulți alți raportori, șefii delegațiilor uh, AFET, s-a lucrat foarte mult pe, pe acest subiect și, evident, interacțiunea dintre comisiile noastre pe acest subiect este foarte intensă. Conținutul așadar, așadar este extrem de important și nu este reflectat de numărul membrilor prezenți în sală. Oricum, vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru că ne-au făcut aceste prezentări și să-i dau acum cuvântul uh, domnului Cucan, președintele grupului de lucru AFED privind uh, Balcanii de Vest, pentru câteva cuvinte de încheiere. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Voi fi și eu uh, foarte uh, succint în uh, remarcile mele finale. Vreau să apreciez și eu eforturile experților, mai ales am apreciat foarte mult faptul că în intervențiile lor ei au vorbit uh, pe baza experiențelor uh, reale și a politicii reale din țările din Balcanii de Vest. Nu au vrut să ne impresioneze cu analize teoretice sofisticate și meticuloase, ci au vorbit cu picioarele pe pământ, cu lucruri din teren, evaluând într-adevăr situația actuală. Totodată aș dori să-i mulțumesc, uh, să mulțumesc uh, colegilor eurodeputați care au venit la această discuție și tuturor celorlalți din sală. Mă bucur mai ales că am avut ocazia să ascultăm aceste prezentări înainte ca Parlamentul European să își încheie mandatul actual. Subiectul discuției a fost unul foarte important. Toată lumea care a intervenit este de acord că statul de drept este coloana vertebrală a democrației și unul dintre cele mai importante aspecte din procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, după cum a subliniat toată lumea, el reprezintă baza pentru calitatea de membru la Uniunea Europeană, aderarea la statul de drept. este esențial să continuăm și să subliniem importanța acestui uh, aspect uh, către partenerii noștri din Balcanii de Vest. Instituțiile europene trebuie să rămână ferme în ceea ce privește statul de drept, guvernanța democratică și drepturile cetățenilor, precum și libertățile fundamentale din regiune. Aici aș dori să reamintesc ce spunea domnul Buchichio, și anume că aspectele de stat de drept trebuie puse în aplicare integral, iar guvernele trebuie să aibă curajul și capacitatea de a explica populației că aceste aspecte nu se fac de dragul Bruxellesului. Guvernul nu face asta pentru a face pe placul Bruxelului, ci pentru îmbunătățirea vieții oamenilor din țară. Este dificil, dar trebuie să facem acest lucru, să-i convingem pe oameni să înțeleagă lucrurile astfel. Evaluarea noastră ar trebui să fie una realistă în ceea ce privește poziția actuală în procesul de aderare. Este evident că dacă nu se înregistrează progrese tangibile în uh, ceea ce privește statul de drept, conform capitolelor 23 și 24, nu va fi posibilă um, aderarea acestor state la Uniunea Europeană. Să fim uh, realiști. Am remarcat observațiile critice ale colegilor, un fel de plângeri vis-a-vis -vis de modul în care funcționează Uniunea Europeană sau Comisia și înțeleg despre ce este vorba. Eu spun întotdeauna că procesul de aderare este o întreprindere comună, partenerii și noi. Iar dacă noi le cerem să își facă treaba și o fac, este și treaba noastră să facem același lucru. Dacă e, noi nu o facem, ci în loc de asta venim cu noi cerințe, ne pierdem credibilitatea. Prin urmare, cred că așa trebuie să vedem lucrurile. Însă sunt de acord și cu domnul Danielson, care spunea că trebuie să fim foarte riguroși atunci când spunem partenerilor că trebuie să îndeplinească integral criteriile și cerințele. Altfel nu se vor face scurtături sau reduceri de niciun fel. Așa stau lucrurile. Dacă mâine regiune, este evident că situația e foarte serioasă. Nu o să intru în detalii pentru fiecare țară în parte, însă, în general, după cum am auzit uh, și de la vorbitori, se văd semnele unui regres, mai ales în ceea ce privește guvernanța democratică și statul de drept în Balcanii de Vest. Este adevărat că acum câțiva ani așteptările noastre erau mult mai mari. Reformele judiciare erau sus pe agenda fiecărei țări din regiune, însă rezultatele erau variate. Așadar, trebuie să consolidăm reformele um, locurilor pe agenda din regiune și să vedem situațiile în fiecare țară în parte. Capitolele 23 și 24 sunt în nucleul procesului de aderare la Uniunea Europeană, fiindcă ele se uh, învârt în jurul uh, criteriilor de la Copenhaga. Trebuie să le amintim că ele rămân de actualitate. Criteriile care definesc cine și în ce circunstanțe este gata să adere la Uniunea Europeană. Profit de ocazie să citez primul criteriu de la Copenhaga. El vorbește de stabilitatea instituțiilor, garantarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a respectării și protejării minorităților. Fără un progres clar și măsurabil în acest domeniu, nu putem să mergem mai departe. Sper ca acest mesaj să fie uh, moștenirea acestui mandat parlamentar și că în a doua jumătate a anului 2019 lucrurile să se accelereze. Mulțumesc frumos, domnule copreședinte! Mulțumesc, dragi colegi, mulțumiri um, vorbitorilor și colegilor care au organizat audierea. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, o după masă frumoasă!